ca președinția dumneavoastră să fie la fel de organizată precum ați fost în această seară. Eh, eh, Vă mulțumesc foarte mult, doamnă comisar Georgieva. Sper că conlucrarea între Parlament și Comisie va fi la fel de bună ca în această seară. Mulțumesc tuturor pentru intervenții. Va exista o rezoluție cu privire la formarea în domeniul juridic. Încheiem acest punct de pe ordinea de zi care va fi supus votului mâine. O seară plăcută tuturor. Următoarea ședință va avea loc mâine, joi 17 iunie de la ora